guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Heute mit der Anhörung der Hohen Beauftragten, Vizepräsidentin. Ne reluăm lucrările. Ne pare rău, președinta nu vorbește în microfon. Așa. Discutăm acum despre munca Serviciului European de Acțiune Externă, SAE. O, iurez bun venit în alte reprezentante, vicepreședinta Comisiei, doamna Mogherini. Raportorul nostru este domnul Cearnețchi. Aveți în față ordinea de zi. Nu există obiecții din câte știu eu. Dacă urmăriți Cont News, vedeți care sunt limbile disponibile și această reuniune este transmisă live pe internet. Cam atât. Urez bun venit și reprezentantului Curții de Conturi, căruia îi dau imediat cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, eurodeputații Comisiei de Control Bugetar, stimată înaltă reprezentantă a Uniunii, am onoarea de a fi în fața Comisiei Cont astăzi, de data aceasta, pentru a prezenta rezultatele cu privire la cheltuielile externe ale Serviciului European de Acțiune Externă. Săptămâna trecută v-am făcut o evaluare a cheltuielilor administrative ale tuturor instituțiilor și organismelor, precum și ale Comisiei. La vremea respectivă v-am spus că evaluarea generală făcută la Curtea de Conturi e cuprinsă în capitolul 9 al raportului anual. Este o evaluare care confirmă uh, ceea ce se întâmplă în instituții per total, nu oferă valori individuale. la titlul 5 din CFM am găsit o rată a erorii de 0,5%. A fost rezultatul auditului nostru. 129 de tranzacții au fost auditate, din care 11 au fost legate de SAE. Și curtea a găsit că 3 dintre aceste plăți au fost afectate de erori cuantificabile. Două dintre aceste erori au rezultat din calcule neeligibile. Și cealaltă eroare s-a referit la o plată făcută pentru niște servicii neacoperite în contractele existente. Serviciul European de Acțiune Externă a fost creat în anul 2011. În auditul din anul respectiv am găsit erori în legătură cu uh, plățile, alocațiile sociale, beneficiile funcționarilor, mai ales în ceea ce privește staful temporar și procedurile de achiziție. În contextul auditului anual din 2015, Curtea face o analiză exhaustivă a sistemului de uh, achiziționare de la SAE în procedura de descărcare de la anul vă voi prezenta rezultatele acestor acțiuni. Stimați eurodeputați, Curtea în anii trecuți a recomandat ca SAE să facă pași înainte pentru a se asigura că se țină cont de nevoile personalului și se îmbunătățește situația documentelor care ar putea avea un impact asupra calculării salariilor, pensiilor și alocațiilor familiale. Auditul confirmă că în continuare există lacune la acest capitol, așa că am dat exact aceleași recomandări SEAE și în acest an. Vreau să vă mulțumesc acum pentru atenție, vă stau la dispoziție pentru orice întrebare sau pentru orice nevoie de clarificare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Înalta reprezentantă are cuvântul pentru o scurtă introducere. Vă rog. Thank you very much. Uh, I would like to... Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să mulțumesc Curții de Conturi pentru activitate și pentru cooperare, fiindcă pentru mine una, acesta este un moment foarte important pentru a face o raportare și de dragul asumării răspunderii și uh, a contabilității, pentru că totul este foarte important pentru munca mea din anii următori. Știți că această descărcare acoperă un an în care eu personal nu am fost în funcție. Bine, am fost în, cele, în ultimele două luni ale anului. Deci dacă aveți întrebări specifice legate de problemele pentru 2014, o să rog pe colegul meu să mă ajute și să ofere și să facă comentariile necesare. Și, domnul președinte, profit de această ocazie pentru a vă prezenta câteva dintre acțiunile pe care mi le-am asumat în acest ultim an. Nu este exact subiectul sau obiectul reuniunii noastre de astăzi. Sper că sunteți uh, de acord. Oricum, eu vă stau la dispoziție și pentru uh, detaliile din anul 2014. Eu cred că această dezbatere nu este doar una de natură tehnică, strict legată de descărcare bugetară, este și o dezbatere politică importantă despre relația pe care o avem ca instituție europeană cu cetățenii noștri și cu opinia publică. E vorba de cum, cheltu- cum cheltuim banii contribuabililor și cum facem ca instituțiile europene să servească mai bine intereselor cetățenilor prin toate instrumentele de care dispun. Am observat că în Uniunea Europeană cetățenii sunt din ce în ce mai interesați de chestiunile bugetare europene, ceea ce este un lucru bun, fiindcă avem nevoie de un control public în așa fel încât instituțiile să funcționeze mai bine. Pentru asta e important să avem răspundere maximă și transparență maximă. În munca noastră de zi cu zi, pentru că doar astfel se îmbunătățește activitatea la instituție per total, și în mesajele pe care le transmitem cetățenilor noștri despre valoarea adăugată a muncii în instituțiile europene. Așa că ar trebui să ne axăm mereu pe, o cheltui, pe a cheltui fondurile în mod eficient. Nu trebuie să vă spun eu asta dumneavoastră. De asemenea, uneori constat că opinia publică, când vine vorba de acțiunile externe, adesea nu se axează foarte mult pe felul în care sunt cheltuiți banii, ci pe existența în sine a SAE sau a unei politici externe europene. Cred că această dezbatere ne poate ajuta să subliniem de ce avem nevoie de instrumente de acest gen în instituțiile europene și de ce avem nevoie de o politică externă comună, cu un serviciu puternic în spatele ei. Cu siguranță nu trebuie să repet asta aici, în fața dumneavoastră, în ziua de azi este foarte clar că avem în față niște provocări mari, cu criza refugiaților, cu terorismul și cu numeroasele conflicte de la frontiera noastră. Este aproape imposibil ca vreun stat membru să facă față acestor provocări de unul singur. Deci, doar printr-o acțiune coordonată la nivelul Uniunii putem să ținem piept provocărilor. Și, bineînțeles, trebuie să ne coordonăm unii cu alții, să fim în sinergie unii cu alții, altminteri statele membre de unele singure nu s-ar descurca. Și cred că acesta nu este doar un element uh, în plus pentru Uniunea Europeană, ci este unul crucial. Uitați-vă ce am realizat uh, la acordul cu Iran pentru programul nuclear. Uitați-vă cum am început să discutăm cu Siria și cu Libia și, bineînțeles, e vorba de lucruri care par foarte îndepărtate, dar care sunt foarte importante pentru pace în general, de exemplu acordul cu Myanmar sau cu Columbia. Și să ne gândim la câte vieți am schimbat mulțumit ajutorului pentru dezvoltare. În 10 ani, fondurile europene au uh, oferit un număr de 14 milioane de copii educație primară dintre care mii de refugiați sirieni. Mai bine de 18 milioane de copilași au fost imunizați, 7,5 milioane de mame au uh, primit uh, consiliere și au fost ajutate să-și nască copiii. Și nu este muncă caritabilă, este o investiție. Educația este o investiție în viitorul uh, tineretului, mai ales în zonele destabilizate adesea, este o investiție împotriva radicalizării și a terorismului. Este o activitate de prevenire a conflictelor și a amenințărilor la adresa securității. Când uh, oferim ajutor sau training uh, forțelor de securitate din Sahel, iarăși investim în propria noastră securitate. Acesta este celălalt aspect al globalizării. Și când uh, oferim mediere și ajutor diplomatic, practic noi preîntâmpinăm următoarea criză a refugiaților sau uh, preîntâmpinăm uh, dezvoltarea unui nou grup terorist. Deci, practic, investim în uh, propria siguranță aici în Europa. Cred că o dezbatere publică ne-ar putea fi foarte utilă în așa fel încât Uniunea Europeană să meargă mai departe, înspre viitor. Astăzi însă nu sunt aici pentru a apăra pur și simplu felul în care lucrurile decurg. am oportunitatea ca într-un stadiu incipient al mandatului meu, pentru că au, au trecut, a trecut doar un da. an și vreo două luni și ceva, deci am posibilitatea să vă ofer un răspuns, dar și să vă ascult cu mare atenție, în așa fel încât să cheltuim mult mai eficient uh, banii la Serviciul European de Acțiune Externă. Sunt ferm convinsă că Dacă vrem să menținem realizările Uniunii Europene, atunci cea mai bună cale de a face asta este să ne schimbăm și să ne îmbunătățim constant. Nu există un sistem uh, de menținere automată a Uniunii așa cum este ea. Este o epocă a schimbărilor și noi trebuie să ne adaptăm. Zi de zi trebuie să facem asta, în felul în care lucrăm între instituții, în instituție și așa mai departe. Aici, bineînțeles, e inclusă și relația cu Parlamentul, însă nu vreau să intru în detalii. Oricum, suntem direct vizați. Când e vorba de SAE, trebuie să venim cu sugestii inteligente despre cum să facem față provocărilor din viitor. Așa că prețuiesc enorm activitatea Comisiei Cont și a Curții de Conturi de aceea, Comisia cere delegațiilor noastre să monitorizeze programele de asistență foarte îndeaproape. Există un sistem de control care a fost implementat și care ne spune că în anul 2014 mai puțin de 4% din proiecte au primit uh, un steguleț roșu. Asta înseamnă un proiect cu, cu dificultăți grave în care trebuie gestionate urgent, dar pentru un proiect mai puțin reușit, există 22 de alte proiecte care s-au bucurat de un succes real. Și e important ca presa și opinia publică să cunoască și latura frumoasă a lucrurilor. Însă, munca noastră care este? Pe măsură ce ilustrăm lucrurile care merg bine, trebuie să ne axăm și pe lacunele care persistă. Nu o să intru în mai multe detalii pe exact acest subiect, însă aveți uh, garanția că împreună cu comisarul Han și Mimisa vă vom oferi toate datele necesare. Am discutat, adesea discutăm, de exemplu, și cu vicepreședinta Gheorgheva despre aceste subiecte. Și în ceea ce privește competența mea directă, adică felul în care funcționează SAE și uh, cum îmbunătățim lucrurile, chit că nu este strict legat de 2014, consider că este o bună ocazie să ne orientăm și să nu uităm că anul trecut am avut un asemenea schimb de opinii. Uh, am fost prezentă N-am fost prezentă tot timpul, însă am urmărit procesul verbal și am fost bine informată. Într-un an de zile am făcut câteva lucruri care pot să fie benefice pentru dumneavoastră. Um, în primul rând, vreau să vă spun, anul trecut v-am promis, promis că voi verifica ce s-a întâmplat cu revizuirea în 2013. Conform recomandărilor Consiliului, am circulat un raport cu privire la dezvoltarea serviciului către statele membre și către Parlament și sunt sigură că ați primit acest raport și l-ați citit. Noua structură organizațională a intrat în vigoare în septembrie și numărul de niveluri ierarhice a fost redus. Am redus și numărul posturilor uh, uh, de conducere. La sfârșitul anului uh, s-au nominalizat ultimele persoane în posturi înalte de conducere și am încheiat astfel acest proces. Deci am încheiat nu doar revizuirea uh, activității SAE, ci și procesul de uh, numire în funcție. Și aștept întrebările dumneavoastră, dar sunt deschisă și la sugestiile pe care le-ați putea avea în acest sens și mă bazez de asemenea pe susținerea și contribuția dumneavoastră pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestei revizuiri uh, pentru că e important, odată ce facem o revizuire, să nu punem lucrurile în sertar, ci trebuie să verificăm apoi cum funcționează lucrurile în practică. A doua chestiune importantă este integrarea trimișilor speciali și a, a angajaților lor în a, serviciu. Știu că v-ați ocupat și dumneavoastră adesea de acest subiect și pentru mine a fost important, uh, imediat ce am intrat uh, uh, în activitate, să mă asigur că lucrurile sunt bine coordonate și nu există nici o dublare sau o suprapunere a sarcinilor și nici contradicții, astfel încât să ne asigurăm că instrumentele sunt utilizate într-o manieră coerentă dar susținând, sigur, direcția muncii politice. Am propus statelor membre să eliminăm treptat trei cazuri, cele trei cazuri în care uh, trimișii uh, speciali sunt, uh, uh, au două funcții. Știu că a fost o situație asupra care ați reflectat și dumneavoastră, Afganistan, Bosnia-Herzegovina și Kosovo sunt cele trei situații. Discuțiile cu statele membre sunt în curs și cuprind și implicațiile politice ale acestui uh, subiect, dar și consecințele pentru bugetul administrativ al SAE, um, al aferent transferării uh, trimișilor către aceste uh, locuri. Și aici e foarte important pentru mine să mă pot baza pe susținerea și pe contribuția dumneavoastră, pentru că suntem de aceeași parte aici. Și apoi, în al treilea rând, cooperarea cu Comisia, o chestiune foarte importantă de la audierea mea, chiar înainte să încep uh, activitatea, cred că este esențial să coordonăm munca în interiorul Comisiei mai bine. În acest sens am utilizat pe deplin, uh, am utilizat pe deplin uh, prerogativele de vicepreședinte, am uh, instituit un uh, grup de lucru în comisie pe care îl prezidez în fiecare lună, în coordonare cu alți comisari, dar nu doar cu uh, comisarii Relex, ci săptămâna trecută, de exemplu, am avut și China și Rusia pe ordine de zi și am avut uh, 15-16 uh, comisari uh, și vicepreședinți, sigur, cei uh, pe probleme economice, Katainen, Dombrovskis, doamna Gheorgheva, vine foarte des. Și vreau să menționez pe acest subiect uh, o realizare foarte importantă pentru europeni și care a avut loc datorită coordonării și cooperării foarte bune între Comisie și SAE și de asemenea cooperării între Comisie și Consiliu și anume uh, munca pe care am făcut-o privind schimbările climatice, coordonarea unui plan de acțiune diplomatic privind schimbările climatice la care am lucrat anul trecut, utilizând serviciile Comisiei și rețeaua diplomatică uh, în serviciul unei priorități uh, comune europene și rezultatele uh, au fost foarte clare. Deci există sinergii, munca este bine coordonată și pregătită și atunci rezultatele vin și ele și rolul Uniunii Europene este uh, bine evidențiat. În ceea ce privește cooperarea și coordonarea cu Comisia, mai există un lucru important pentru mine, la care lucrez împreună cu doamna vicepreședinte Gheorgheva, și anume utilizarea flexibilă a resurselor de personal între instituții în relațiile externe. Pentru că trebuie să ne asigurăm că resursele umane sunt utilizate în cea mai bună manieră posibilă. În al patrulea rând, serviciile de securitate, o să trec mai repede acum peste subiecte, serviciile de securitate pe teren, o chestiune crucială în aceste vremuri de mare instabilitate și insecuritate în întreaga lume, e esențial pentru a garanta, este esențial să garantăm siguranța personalului nostru pe teren și ați văzut și recent uh, situații în care delegațiile noastre uh, lucrând în uh, zone dificile, au fost expuse unor riscuri. Acum delegațiile noastre fie au semnat noi contracte sau procedurile de licitație au fost lansate. E nevoie de tot mai multe resurse, ceea ce este o problemă dar uh, e esențial uh, să asigurăm uh, securitatea pentru a putea să promovăm obiectivele de politică și sigur că situația de securitate, din păcate, se înrăutățește în multe locuri din lume, deci trebuie să reacționăm și să găsim modalitățile de a reacționa rapid. E esențial pentru munca noastră. Și o altă chestiune legată de 2014, Delegația în Somalia a fost deschisă, este localizată în Kenya în momentul de față. Conform planurilor noastre, va fi mutată la Mogadishu în acest an, într-un sediu nou. De asemenea, anul acesta, deci nu 2014, îmi cer scuze, spune, dar cred că este mai bine să folosim uh, această ocazie ca să vorbim despre cât mai multe lucruri. Deci am ajuns la un acord în ultimele luni cu Comisia și Consiliul cu privire la deschiderea unei delegații în Iran. Mai mult decât atât, dorim să uh, deschidem uh, birouri, nu delegații în adevăratul sens a cuvântului, în mai multe locații care sunt foarte importante pentru munca noastră politică. Vă dau câteva exemple. La Erbil, în Irak, unde, după cum știți, uh, desfășurăm activitate umanitară și de securitate, apoi uh, la Gaziantep, la granița Turciei cu Siria, unde avem activitate umanitară esențială pentru taberele de refugiați și la Haga pentru a coopera cu organizațiile internaționale de acolo, cu um, toate organizațiile care, uh, sigur că, sunt implicate în uh, în uh, problema siriană, ceea ce cere o reevaluare a resurselor și bugetare și de personal și am cerut serviciilor să acorde maximă atenție acestui subiect pentru a putea să răspundem priorităților noastre politice, pe de o parte, conform agendei noastre politice și pe de altă parte să facem aceasta într-un mod uh, sustenabil, uh, nu doar transparent, dar și eficace și eficient. Apoi, alt chestiune, o altă chestiune importantă pentru Parlament și și pentru mine, echilibrul de gen în cadrul personalului. Anul trecut am spus că aceasta este o prioritate pentru mine. Echipa de top de management a CAE include acum trei femei față de una. Deci Helga Schmidt, care este uh, vicesecretar general și uh, două și o doamnă director executiv, uh, al cărei nume mi-e foarte greu să-l pronunț, numele de familie, dar o cheamă Helga. Uh, Asta mi-e mai ușor. Deci, uh, de asemenea, am numit un consilier pe probleme de gen și fel, în felul acesta cred că vom avea structura pentru a uh, lucra pe acest subiect și la nivel intern și, de asemenea, să îmbunătățim activitatea Uniunii Europene în domeniul echilibrului de gen și al rolului pe care femeile joacă, de exemplu, în uh, gestiunea conflictelor deci și noi putem să încem contribuția. În uh, rotația care va avea loc, mai ales a șefilor de delegații, văd de asemenea o oportunitate. Sigur, depinde de candidaturile propuse, asta e problema întotdeauna, dar văd o oportunitate de a crește numărul de femei șef de delegații ale Uniunii Europene. În ceea ce privește echilibrul geografic al personalului, din răspunsurile pe care le-au furnizat serviciile mele la întrebările dumneavoastră, veți fi văzut că progresul a fost susținut, dar în continuare mai există dezechilibre specifice. Vreau să vă spun foarte clar, acesta este un domeniu unde eu personal cred că e nevoie de eforturi suplimentare, mai ales în ceea ce privește câteva naționalități uh, specifice. Tendința este una pozitivă, dar trebuie să vă spun că am intervenit direct pentru a mă asigura că candidaturile care vin uh, din anumite țări să fie uh, prezentate în așa fel încât să se ia în considerare, în primul rând, calitatea candidaților și, doar în al doilea rând, naționalitatea. Dar, în același timp, să se obțină o distribuție geografică justă și cred că acest lucru este absolut posibil. Pentru mine e crucial să avem o procedură de selecție care să se concentreze doar pe meritele persoanelor, în același timp să ne asigurăm că nu avem doar uh, persoana bună, ci să fie persoana bună la locul potrivit. Uneori avem uh, candidați excelenți, dar care nu uh, candidează pentru o poziție pentru care sunt potriviți. raportul anual de activitate pentru 2014 și conturile anuale oferă o perspectivă cuprinzătoare de ansamblu asupra activităților noastre în 2014, angajamentele privind personalul și la sediu și în delegații, Ei bine, tot personalul uh, merită aprecierea mea pentru dedicarea și profesionalismul cu care își fac activitatea. Trebuie să subliniez că avem un personal excelent și la sediu și și în delegațiile noastre și vreau să vă împărtășesc Um, ce scuze dacă vorbesc prea mult, uh, dar a fost foarte impresionat atunci când în iulie și săptămâna aceasta am primit indicații foarte clare de apreciere pentru personalul nostru european uh, implicat în uh, acordul iranian de către de la președintele Statelor Unite ale Americii sau de la premierul uh, chinez, care au spus că și datorită competenței profesionalismului, inclusiv în chestiuni foarte tehnice, care au contribuit la rezolvarea unor probleme foarte tehnice, găsindu-se soluții comune. Așadar, uneori uh, putem să le spunem birocra, uh, birocrați, uh, dar e vorba de persoane cu înaltă calificare care lucrează în serviciul Uniunii Europene spre, um, în beneficiul Um, activități internaționale. Apoi, economiile bugetare. Am răspuns la, în detaliu la, la întrebările dumneavoastră cu privire la reducerea costurilor administrative. Am enumerat câteva dintre aceste reduceri de 1%, 17 posturi anual. Am scăzut uh, numărul de posturi la nivel înalt. De asemenea, am scăzut uh, indemnizațiile. Um, conform uh, evoluțiilor, sigur, provocărilor politice și a costurilor de securitate care au uh, crescut și au reprezentat o povară uh, pentru bugetul nostru. Apoi, am realocat personal priorităților politice, sigur, criza din Ucraina, criza refugiaților au avut un impact asupra activității noastre. Economiile se pot face și prin noi forme de cooperare între delegații și uh, serviciile diplomatice ale statelor membre, un lucru care e în beneficiul nostru și al statelor membre și oferă, dar există și aici niște constrângeri bugetare. Vreau să repet că SAE trebuie să fie finanțat în mod corespunzător pentru că partenerii noștri așteaptă tot mai mult ca Uniunea Europeană să fie prezentă și vizibilă acolo unde sunt probleme și trebuie să răspundem în mod adecvat. În raportul anual pe 2014 al Curții de Conturi, așa cum s-a menționat, s-au făcut puține observații în legătură cu uh, Serviciul de Acțiune Externă. Mă bucur de nivelul scăzut al erorilor, chiar dacă nu este meritul meu, dar este meritul colegilor mei și vom uh, continua să ne ocupăm de uh, chestiunea um, sumelor pentru familiile funcționarilor și alte aspecte abordate de curte. Colegii mei au încercat să răspundă cât mai uh, concret și precis la întrebările dumneavoastră în scris. Bineînțeles, pot să vă mai răspund și eu în continuare sau colegul meu vă ajuta pentru a vă răspunde la întrebări suplimentare legate de chestiuni uh, de responsabilitatea mea politică. Doresc să mă asigur că procesul de control este complet transparent și reflectă excelentă activitatea serviciilor noastre, dar ne permite și să ne ameliorăm activitatea. Este crucial pentru mine acest lucru. Doresc să-mi termin mandatul peste patru ani Ehm, după ce voi fi ameliorat și aspectul bugetar al activității noastre, al activității administrației noastre și cred că numai așa putem să dăm un cuvânt de spus celor care lucrează pentru Uniunea Europeană în liniște, ehm, în Uniunea Europeană și în afara ei. Vă mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră introductive. Știm că dumneavoastră și serviciile dumneavoastră trebuie um, aveți una dintre sarcinile cele mai dificile din Uniunea Europeană. Apreciem faptul că în ultimii ani și înaintea dumneavoastră, doamna Ashton, a acceptat sugestiile noastre și așteptăm să cooperăm la fel de bine și pe viitor. Raportorul nostru este domnul Cernețchi, are la dispoziție numai mult de 10 minute. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Sper că intervenția mea va fi chiar mai scurtă de 10 minute. Doamnă vicepreședinte, um, stimat membru al Curții de Conturi, stimată doamnă președinte, mai ales, stimați membrii ai Comisiei Cont. Ieri am rămas în Parlament aproape la miezul, până la miezul nopții cu doamna vicepreședinte și iată-ne, suntem primi în Parlament în uh, această dimineață. Doamne vicepreședinte, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră. la chestionarul nostru. Vă mulțumesc pentru introducerea foarte interesantă. Câteva întrebări, pe scurt. Acum aș dori să vă întreb care a fost scopul dumneavoastră, obiectivul dumneavoastră în momentul în care ați pregătit noul model de cooperare. Care vor fi efectele acesteia și ce măsuri veți mai lua pentru a ameliora eficacitatea activității serviciului de externă? Apoi, în uh, legătură cu naționalitatea uh, funcționarilor, știu că um, faceți eforturi pentru a obține un echilibru între naționalități, dar totuși se pot ameliora și mai mult lucrurile. Puteți identifica prin ce mm, factori puteți obține un mai bun echilibru și care sunt dificultățile care vă confruntați pentru a atinge echilibrul ideal. Apoi, în legătură cu activitatea reprezentanților speciali, aș dori să îmi oferiți explicații mai precise în legătură cu situația actuală în activitatea acestor reprezentanți speciali. Apoi, um, în legătură cu platforma pentru sprijinirea misiunilor, care este situația acestei, creierii acestei platforme? Care vor fi costurile? Și ce economii credeți că veți putea face prin intrarea în funcție acestei platforme? Apoi, care a fost Um, unde veți plasa această platformă? În ce regiuni? Ați ales aceste regiuni? În sănătoșire grabnică, stimate coleg. Doamna Mogherini. Mai întâi, cred că trebuie să avem grijă nu doar de buget, ci și de resursele umane. Nu doar ați prezidat ședința foarte bine aseară, târziu, dar știu că aveați și febră. Uh, dacă îmi pot permite, în calitate de femeie, v-aș sfătui să aveți grijă de dumneavoastră, să vă odihniți puțin, pentru că nu trebuie să uităm și dimensiunea umană a activității noastre. Eu înțeleg foarte bine În legătură cu prima dumneavoastră întrebare, trebuie să recunosc că Primul lucru, când am văzut organigrama Serviciului de Acțiune Externă la sfârșitul lui august 2014, uh, am fost uh, puțin mărmurită, să spunem. Am încercat să schimbăm lucrurile anul trecut cu domnul secretar general, cu Patrick și alți colegi. Am încercat să simplificăm liniile ierarhice. Să ne asigurăm că raportarea informațiilor și pregătirea deciziilor se va putea face mai ușor. Deci am încercat să facilităm munca staffului nostru, dar și să o facem mai transparentă, să înțelegem mai bine și imediat cine se ocupa de ce anume, doar uitându-ne la organigramă. Pentru că am încercat uh, Um, să um, uh, urgentez luarea de decizii. Um, nu că m-a preocupat asta, dar pentru mine aceasta este într-adevăr o prioritate. Știu că trebuie să lucrăm mai rapid. Voi spune un lucru pe care, care nu e pe placul colegilor mei. Uh, nu-mi place deloc mm, că uneori uh, durează cam mult să răspundem la scrisorile, la întrebările deputaților, eurodeputaților. Poate că există prea multe niveluri de control de contribuții. Uh, deci eu cred că timpul e important și um, în legătură cu uh, conținutul, pentru că um, un răspuns poate avea mai puțin impact uh, dacă vine mai târziu. Deci, cu cât procesele noastre vor fi optimizate și mai rapide și cu cât vom ști mai bine cine poartă responsabilitățile la nivel ierarhic, cu atât mai bine, mai eficient vom putea lucra. Am încercat de asemenea să reorganizăm responsabilitățile în diferitele sectoare și să ne asigurăm că fiecare director are un adjunct nu pentru că nu ar uh, fi suficientă muncă încât să aibă mai mulți adjuncți, dar ar trebui să ne asigurăm că un adjunct e un adevărat director adjunct. Uh, astfel, informațiile pot uh, circula mai ușor. Deci, obiectivul a fost să simplificăm uh, structura să urmăm pe cât posibil recomandările pe care le-am primit când am ajuns în funcție, să ne asigurăm că procesul de pregătire a deciziilor este mai rapid, mai transparent și mai simplu. Și pentru buna funcționare a serviciului în sine. Și încă un lucru care nu era scris în acest proces de evaluare, dar am încercat eu să-l fac în primul an, a fost să asociem din ce în ce mai mult descul la activitatea noastră. Deci, bineînțeles, există liniile ierarhice foarte clare, dar trebuie să ne asigurăm că cei responsabili de un desk specific mă însoțesc în călătorii, participă la uh, întâlnirile bilaterale și pot astfel să constate direct uh, ce facem în acel domeniu sau cu acea regiune, pentru că ei se vor ocupa apoi de dosar. Și am făcut și alte schimbări în structură. Tot în ideea de a simplifica lucrurile și a de răspunde cu adevărat nevoilor noastre de zi cu zi. Așa cum am spus la început, noua organigramă funcționează din septembrie 2015. Am uh, completat am, am finalizat procedurile de selecție în decembrie. Noi directori își intră în funcție acum sau vor intra în funcție în următoarele săptămâni. Um, și, bineînțeles, uh, voi continua să comunic cu dumneavoastră în legătură cu modul în care funcționează noua organigramă. Putem să facem o evaluare peste un an, să vedem dacă e nevoie de uh, noi ajustări, modificări, pentru că, bineînțeles, este un organism viu uh, și o muncă continuă. Deci, bineînțeles, și dumneavoastră mă puteți uh, ajuta la această evaluare. Apoi, în legătură cu echilibrul geografic, știți că noi nu aplicăm un sistem de cote pe naționalități, dar echilibrul geografic, dar și de gen, și adaug încă un echilibru echilibru între generații este important. Toate acestea sunt foarte importante pentru mine. Mai întâi, pentru că eu cred că este util, acest echilibru este util serviciilor noastre. Forța noastră în Uniunea Europeană este faptul că avem origini diferite um, și venim cu un bagaj uh, de percepții, um, de modalități de analizare a unor situații Uh, din vecinătatea noastră sau din cealaltă parte a lumii se schimbă în funcție de locul de unde venim. Uh, nu doar la nivel geografic, ci în general, cu bagajul cu care vin cetățenii europeni, inclusiv staful uh, um, funcționarii europeni. Pentru mine aceasta nu este o slăbiciune, din potrivă, este o forță, pentru că ne ajută să înțelegem lucrurile mai bine. Cred că suntem singurii din lume care suntem atât de complexi și uh, astfel avem la dispoziție instrumentele să înțelegem complexitatea muncii noastre. Dacă sunt reprezentate toate aceste bagaje diferite, putem înțelege realitățile complexe de azi mult mai bine decât oricine altcineva. Deci, a ne reprezenta originile geografice în mod echilibrat, pentru mine nu este doar o modalitate de a mulțumi toate statele membre sau de a mă asigura că toată lumea se simte, toate statele membre se simt implicate. Este și o modalitate de a ameliora serviciul. Astfel, eu și toți cei care lucrează uh, la uh, SAE uh, beneficiază de un serviciu mai bun. Statele membre care s-au alăturat mai recent Uniunii Europene au, sunt acum reprezentate în staful SAE, dar există variații individuale și Există anum, câteva naționalități care nu sunt încă suficient reprezentate, deci cu care există încă probleme și acord atenție acestor cazuri, chiar dacă nu e corect din punct de vedere instituțional, eu am, sunt o persoană cu spirit practic. Depinde ce candidaturi primim pentru diferitele posturi și în ceea ce privește uh, staful, deci funcționarii care lucrează deja pentru instituții și um, încurajez pe funcționarii actuali să depună candidaturi și am uh, publicat în exterior mai multe candidaturi și dacă nu sunt mulțumită de candidaturi, uh, um, încurajăm și staful nostru intern să postuleze, pentru că uh, cu cât avem mai multe candidaturi, cu atât uh, putem uh, să realizăm o selecție mai echilibrată. Și discutăm problemele și cu statele membre. Înțeleg, am fost și eu ministru și în calitate de ministru, de ministru um, am avut un șef al personalului care venea de la Serviciul de Acțiune Externă și ca ambasador la NATO am, numit, am numit pe cineva care venea tot de la uh, SEAE. Uh, și acum îmi pare rău pentru că aș fi avut nevoie de el la Serviciul de Acțiune Externă. În legătură cu uh, naționalitățile mai puțin reprezentate în SAE, uh, ne încurajăm pe acestea să depună candidaturi naționale de calitate. Interpretez acest lucru Uh, nu ca fiind o modalitate de a ceda cei mai buni ambasadori, ci um, punând acești ambasadori și la dispoziția statelor membre și la dispoziția Uniunii Europene în același timp. Acest lucru înseamnă că se mai pot face eforturi pentru a face să crească diferențierea candidaturilor pe care le primim um, ca număr și calitate. Pentru servicii diplomatice mai mici este mai greu să se investească cu candidaturi în serviciul european, dar înțeleg acest lucru, dar putem să um, ameliorăm situația. Situația evoluează, facem eforturi în continuare. Este doar un început, hai nu chiar un început pentru că a trecut deja un an, dar oricum uh, situația se ameliorează uh, constant și mă preocupă. Și la ultimul punct, îl loc pe colegul meu să răspundă. Nu? A mai fost o întrebare? Maybe I will leave this to you. Thank you very much. Um, well, to take those two questions. Voi răspunde eu la ultimele două întrebări. Mai întâi, în legătură cu bugetul reprezentanților speciali, în legătură cu dezbaterea uh, menționată de doamna întreprezentant reprezentant în, în, uh, observațiile noastre introductive, Deci uh, avem uh, trei reprezentanți speciali în Afganistan, la Kabul și în uh, Bosnia și acest lucru ar implica faptul că ar scădea bugetul pentru politica externă și de securitate, pentru acoperirea costurilor pentru acest staff și ar crește bugetul administrativ al Serviciului de Acțiune Externă. Purtăm discuții în momentul de față cu statele membre atât în legătură cu principiul acestei schimbări, ci și cu implicațiile bugetare și sperăm, bineînțeles, că vom reuși să facem economii, vom uh, reduce duplicarea uh, sarcinilor. Deci, uh, discuțiile continuă și vom vedea unde vor ajunge momentul în care Comisia își va prezenta propunerile pentru bugetul pentru 2017. La a doua întrebare, în legătură cu platforma pentru sprijinul pentru misiuni, am discutat de mult atât despre această, acest proiect, această idee. Ideea era să uh, oferim o structură de uh, sprijin uh, centralizată, mai coerentă, pentru a ajusta misiunile la nivel logistic, cu gestionarea personalului și alte provocări cu care se confruntă, ca să nu invent, reinventăm roata de fiecare dată când uh, creăm o nouă misiune, ci să avem oameni specializați în aceste domenii. Avem acordul statelor membre uh, să continuăm cu acest proiect. Încercăm să consolidăm, consolidăm staful uh, de la Bruxelles și serviciul pentru uh, instrumentele de politici din comisie. Cereți cifre. Am prevăzut încă șapte uh, angajați în plus la Serviciul de Acțiune Externă și unul de la Comisie și ei se vor ocupa de uh, aspecte legate de personal, finanțe, achiziții, logistică, uh, comunicare, informatică, chestiuni medicale, resurse umane și alte aspecte care nu sunt direct legate de recrutarea personalului. Deci, um, proiectul continuă și sper că ne va ajuta să canalizăm și să ameliorăm sprijinul oferit misiunilor în aceste domenii importante um, administrative. Vă mulțumesc. Mai avem 35 de minute la dispoziție. Am 12 persoane înscrise la cuvânt. Voi încerca să dau cuvântul mai întâi coordonatorilor, două minute fiecare, foarte strict, și apoi celorlalți colegi câte un minut. Domnul Sava mai are cuvântul mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Încerc și eu să-mi dreg glasul. Doamna Mogherini, în primul rând, mulțumesc pentru prezență. În al doilea rând, mulțumesc pentru munca dumneavoastră importantă. În această încăpere noi toți cunoaștem importanța SEAE și importanța activității acestui organism. Dar nu acesta este sensul întâlnirii din această dimineață. Am doar o întrebare și apoi câteva observații în jurul acesteia fiind dat că este rolul și sarcina acestei comisii să se bazeze pe informația pe care o deținem, președinta acestei comisii a făcut un non-paper, un document de lucru despre fondurile externe din terțele state, cam 30 de miliarde de euro. Cel puțin 10 miliarde la sfârșitul lui 2014. Și întrebarea mea e următoarea. Ați citit acest document? Și dacă nu, sugere, vă sugerez cu toată sinceritatea că trebuie să-l citiți. Așa cum ați spus și dumneavoastră, au trecut doar 14 luni și jumătate din mandatul dumneavoastră. Dar, stimată înaltă reprezentantă, după cum știți, timpul zboară. Așa că, cealaltă întrebare a mea este ce veți face pentru a vă asigura că la anul, cam tot pe vremea asta când ne adunăm în același sens, odată să avem informația la dispoziție sunt banii contribuabililor și e vorba de eficiența utilizării acestor bani. Nu se poate să fie informație secretă asta. Așa cum ați spus, cetățenii sunt din ce în ce mai interesați despre cum banii lor sunt cheltuiți. Și nu o să intru în detalii, președinta întrerupe fiecare al treilea euro cheltuit de Uniunea Europeană. Scuze, întrerupe președinta, nu mai avem timp. Domnul Sarvama e întrerupt. Da, mi-asum răspunderea, o să uh, fiu uh, foarte subcintă. M-am referit deja în introducere, cred că ați ascultat la asta. Am cerut serviciului meu nu doar să citească, ci să studieze acest non-paper. Deci am înțeles că nu este un document oficial al Comisiei. Și totuși, e un non-paper care a fost elaborat, chiar dacă știu că asta nu ține neapărat de răspunderea mea directă, ci de răspunderea comisarilor Mimița și Han. V-am spus în introducere, ei sunt gata, ieși și alaltele am vorbit cu ei, și sunt dispuși să vă distribuie informația. Sarcina acestei comisii este, bineînțeles, să se uite în detaliu la lucruri, dar uh, să o facă cu reprezentanții instituționali direct responsabili de aceste subiecte menționate de dumneavoastră. Deci, din punctul meu de vedere, aveți tot sprijinul, am toată deschiderea de a mă uita la toate lucrurile care vă interesează, este pentru mine o relație de cooperare. Suntem de aceeași parte, încercăm ca împreună să facem ca instituțiile europene să meargă mai bine. Nu o să mă lansez într-un domeniu care nu ține de resortul meu, ci al colegilor mei. După cum v-am spus, am onoarea și plăcere să coordonez și să prezidez munca comisarilor ce veghează la acțiunile externe, printre altele. Deci, dacă acest subiect devine relevant pentru o analiză colectivă ca grup de comisar, bineînțeles că o vom face, dar nu ține neapărat de răspunderea mea directă și știu că domnii comisar Mimița și Han sunt dispuși să vină în fața dumneavoastră ca să vă spună ce gândesc. De la SND, de la SND coordonatorul, vă rog. Da. Doamna Iara Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să spun că în lunile în care ați fost la conducerea SAE, SAE a devenit un instrument util care produce rezultate, acordurile cu Myanmar, Columbia, discuțiile cu Siria, COP21 de asemenea, misiunile interparlamentare, misiunile de observare electorală. Vedem mai multe femei angajate, tineri angajați la SAE, apreciez foarte tare aceste schimbări. Discutam în urmă cu câteva luni cu domnul Elmar Brock despre cum SAE este un pilon important. S-a vorbit și la plenară despre asta. Dumneavoastră încercați să faceți ca bugetul să fie mai orientat înspre rezultate. E vorba de raționalizarea serviciului dumneavoastră în așa fel încât să fie mai operativ. Eu am uh, două întrebări. Odată, avem criza refugiaților acum. Senzația este că nu sunt resurse suficiente pentru a face față acestei situații. Domnul Brock e pesimist din cauza lipsei de Uh, conformitate din partea statelor membre. Deci refugiații vin în Europa și ne întrebăm dacă există acțiuni de tip tampon care să fie implementate în zone mai îndepărtate, cum ar fi în Afganistan sau zonele învecinate, pentru a înfrâna acolo, prin ajutor umanitar, această criză a refugiaților. Câteva detalii poate despre asta. Președinta întrerupe. Președinta întrerupe. În al doilea rând, mă refer la bugetul orientat către rezultate. Mai multe detalii despre sectorul dumneavoastră, vă rog. Va fi mai greu să vă ofer un răspuns succint, fiindcă SAE a avut în vedere criza refugiaților și criza migrației și abordarea pe termen lung este una substanțială. Este un exemplu perfect în care coordonarea și integrarea muncii noastre în cadrul Comisiei între politicile interne și externe a fost pusă la o grea încercare. Dacă n-am fi investit în această abordare de la bun început, de la începutul activității din comisie, cu ideea să existe congruență între instrumentele de politică internă și externă, atunci vă pot spune că n-am fi fost în măsură să avem o agendă pentru migrație semnată de mine, domnul Timmerman și domnul Avramopoulos. Serviciile noastre, cu SAE cu tot, au uh, lucrat împreună pe acest dosar în așa fel încât să abordeze uh, partea internă, nu o să intru eu în detaliu, și partea externă. Este fundamental acum că avem așa ceva pe termen mediu și lung, rezultatele se vor vedea în anii ce vor veni. Este însă foarte important că avem această strategie. Altminteri, uh, din nou și din nou ar trebui să o luăm de la capăt cu crizele refugiaților, fiindcă aceste valuri vor mai veni. Avem și obiectivele de dezvoltare durabilă, avem și acțiuni pentru schimbare climatică, să nu uităm că vin foarte mulți refugiați din cauza consecințelor schimbării climatice, așa cum a spus și domnul ministru la plenară ieri. Însă există și acțiunile imediate pe care le facem și vă dau câteva exemple. Iordania sau Liban sau Turcia. Acolo, elementul esențial este de a oferi asistență acestor state pentru protecția acestor state și pentru ospitalitatea față de refugiați acolo. Deci cât mai aproape cu putință de Siria. Noi suntem primii donatori la nivel mondial atât în Iordania, cât și în Liban și Turcia. Nu o să intru în detaliu, fiindcă le cunoașteți cu siguranță deja. Dar pentru Iordania și Liban vrem să avem niște pacturi pe care le vom propune la Londra pe 4 februarie. Va avea loc o conferință găzduită de uh, Regatul Unit, uh, ONU și Germania despre Siria. Și acolo vom dezvolta niște pachete integrate nu doar cu ajutor umanitar, Bineînțeles, aceasta este prima componentă, dar și cu alte măsuri, în așa fel încât țările să devină mai rezistente. De exemplu, unele măsuri comerciale care să atragă investiții în Iordania, astfel încât economia să creeze oportunități pentru locuri de muncă, nu doar pentru cetățenii Iordaniei, cât și pentru refugiați, în așa fel încât refugiații să aibă o perspectivă de viitor acolo și să nu mai fie nevoiți să plece. Lucrăm și cu Afganistanul și cu Pakistanul pentru a ne asigura că anumite zone se apropie din ce în ce mai tare de securitate și nu de instabilitate. E cale lungă, bineînțeles, dar trebuie să vedem ce se întâmplă și cu returnările și readmisia în aceste state. Cu Africa e iarăși un subiect important. Adesea ne axăm pe ruta estică, dar să nu uităm că există Africa, Africa rămâne acolo și ani de zile va fi o sursă importantă de rute migratorii și de refugiați și un teatru al uh, refugiaților și uh, migranților. Este un continent care vede foarte multe mișcări intraafricane de migrație. Asta mult mai mult decât uh, dinspre Africa spre Europa. M-am întâlnit de vreo 4-5 ori cu omologii mei la nivel prezidențial, la nivelul Uniunii Africane, uh, Niciodată în presă nu apare această muncă, dar este foarte important să lucrăm cu acești oameni, nu doar pe latura de uh, ajutor umanitar și de dezvoltare. Am tot discutat despre asta la DEVE cu colega noastră Linda. E de asemenea important să vedem ce se întâmplă cu securitatea. Avem uh, acțiuni de training și de echipare a forțelor din Sahel și din Cornul Africii, în așa fel încât acolo să fie gestionată mult mai bine securitatea. Sunt foarte importante însă și investițiile. Pe termen scurt și mediu și lung, Africa are nevoie de investiții în infrastructură, în investiție, în uh, crearea de locuri de muncă. Asta, toate acestea, împreună cu acordurile de readmisie, avem unul, de exemplu, semnat săptămâna trecută cu Etiopia și este foarte relevant pentru că 3500 de etiopieni sunt în Uniunea Europeană, iar acum guvernul etiopian este dispus să facă readmisiile. Și readmisia este însoțită de anumite programe axate pe returnarea migranților, în așa fel încât, la nivelul comunităților locale, reintegrarea să fie mijlocită. Deja am fost în Etiopia și am uh, văzut un program care ajută la integra- reintegrarea persoanelor returnate. Până acum, aceste programe nu au fost uh, obligatoriu legate de returnările din Europa. E un proiect în Etiopia pe care l-am vizitat și care are în vedere reintegrarea refugiaților din Arabia Saudită. Și dacă există pentru acești refugiați, poate că facem asta și pentru uh, cei care sunt returnați din Europa. Cu uh, pachete interesante pentru autoritățile etiopiene, de ce nu, și interesante și pentru Uniunea Europeană, în așa fel încât împreună să gestionăm fluxurile migratorii. Și totul trebuie să aibă în vedere un element care nu ține de buget, dar care este important pentru mine. Statul de drept și respectarea drepturilor omului. În niciun caz nu putem face un acord de um, schimburi economice în detrimentul drepturilor omului. Mereu și mereu să bovim asupra acestui aspect este o componentă importantă a credibilității noastre. Ce scuze dacă am vorbit prea mult, dar este un subiect care merită, cred eu, puțină elaborare. În numele liberalilor, doamna Labaiova, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă Mogherini. Sunt atât de mândră că sunt practic pe jumătate italiancă și, și deci, uh, uh, și ce reprezintă și echilibrul de gen și echilibrul de uh, generație între, în instituțiile europene. Uh, Cred că este important să avem mai multe discuții cu dumneavoastră pentru că înțelegeți bine rolul comisiei uh, noastre și înțelegeți uh, de ce e nevoie de instrumentele bugetare. Și aveți dreptate și uh, mass media și cetățenii europeni sunt din ce în ce mai interesați de uh, modul în care sunt folosiți banii europeni. Eu sunt raportor pentru descărcarea de gestiune și voi reveni cu niște chestiuni concrete. Nu cred că vom reuși să mai avem încă o audiere. Am avut ultima audiere cu președinta Gheorgheva luni, deci vom încheia probabil procedura de descărcare de gestiune. Am uh, doar două întrebări de ordin general, dar foarte importante. Vreau să vă rog să ne spuneți care este perspectiva dumneavoastră cu privire la valoarea adăugată a bugetului european și performanța acestuia, pentru că lucrăm cu doamna Gheorgheva la acest aspect. Văd că lipsește din raportul anual și poate puteți să ne dați niște exemple concrete um, unde această performanță, valoarea adăugată, uh, poate fi demonstrată prin exemple concrete. Și a doua întrebare, care pași considerați că sunt necesari pentru a crește impactul asistenței externe a Uniunii Europene și, în concret, asistența furnizată de delegațiile europene în state terțe. Deci, pentru a crește impactul, pentru a arăta acest impact cetățenilor europeni. Și vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Vă mulțumesc foarte pe scurt pentru că întrebările dumneavoastră Um, sunt mai mult pentru colegii mei, mai ales Nimița, uh, uh, pentru că e vorba de ajutorul de dezvoltare. Însă vreau să comentez uh, un lucru. Sunt sigură că și doamna vicepreședinte Gheorgheva, dat fiind, fiind experiența sa, va colabora cu plăcere cu dumneavoastră Acestea sunt chestiuni pe care facem schimb de opinii în comisie, dar nu este vorba de uh, răspunderea mea instituțională, deci cred că este corect să nu intru în aceste chestiuni. E vorba de descărcarea SAE și um, deci nu trebuie să intru în alte chestiuni. Dar, ca vicepreședinte a comisiei, vreau să spun că e nevoie să lucrăm mai mult la vizibilitatea ajutorului pe care îl oferim și ajutorul umanitar și ajutorul de dezvoltare. Trebuie să vedem cum utilizăm instrumentele pe care le avem în situațiile în care cele două dimensiuni, cea umanitară și cea de dezvoltare, se uh, întrepătrund tot mai mult, fie că vorbim uh, de Iordania sau de Niger sau de alte locuri, e greu să spunem ce parte de activitate e umanitară și care e de dezvoltare, pentru că în situații de criză sau post-criză, cele două chestiuni se suprapun destul de mult. Deci, Cred că avem două chestiuni politice importante pe care trebuie să le discutăm și contribuția acestei comisii va fi crucială în acest uh, sens. În primul rând, cum ne asigurăm că ajutorul umanitar și ajutorul de dezvoltare funcționează uh, într-o manieră coordonată în funcție de nevoile reale. Probabil că știți că mm, uh, comisarul Gutierrez la sfârșitul mandatului său anul trecut, uh, spunea că e nevoie să se uh, transfere foarte multe fonduri dinspre domeniul umanitar spre cel de dezvoltare. Nu sunt sigură dacă e corect, dar Um, trebuie să vedem exact uh, cum putem să găsim uh, o sinergie mai bună și o flexibilitate mai bună între cele două tipuri de ajutor și sunt sigură că doamna președinte, vicepreședinte Gheorcheva va discuta cu dumneavoastră această chestiune. În anul acesta, de exemplu, am folosit toată flexibilitatea existentă în bugetul Comisiei pentru a face față crizei refugiaților. Și sigur trebuie să reflectăm la acest lucru. Și al doilea rând, vizibilitatea ajutorului oferit de Uniunea Europeană, fie el umanitar sau de dezvoltare, pentru că oriunde mergem, vedem o grămadă de chestiuni minunate pe care noi le finanțăm, dar care nu sunt percepute ca fiind ajutor european. Deci trebuie să găsim o modalitate de a îmbunătăți acest aspect al muncii noastre. Da, facem efort în acest sens cu uh, comisarii Hans, Ilianides și Mimița și sper că vom uh, elabora niște propuneri bune. Dacă aveți sugestii, sunt binevenite. Salut uh, călduros pe raportorul uh, pentru descărcarea de gestiune, domnul Preda, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, în calitate de raportor, de raportor pentru aviz din partea Comisiei AFED pentru descărcarea de gestiune. Doresc să mai mulțumesc mai întâi domnei înalt reprezentant în legătură cu, pentru explicațiile sale. Doresc să salut uh, numărul relativ scăzut de materiale din constatate de Curtea de Conturi în ceea ce privește documentul pregătit de Inge Gresle și observațiile colegului Savama de Adineauri, eu doresc să atrag mai întâi atenția asupra naturii raportului de gestiune în uh, asistența externă. E vorba de um, uh, fondul pentru delegații. Aceste documente nu sunt menite să dea un verdict în legătură cu fiabilitatea proiectului. Ehm, e vorba de gestiunea internă și obiectivul este să fie în slujba reușitei acestor proiecte, așa le înțeleg eu. Nu se, ideea nu este să se spună că obiectivul acestui proiect nu va fi atins. Nu, <laughs> obiectivul meu este să se facă o profeție în legătură cu uh, Uh, posibilitatea de a, proiectului de a se realiza sau nu. Deci a anunța dacă proiectele își vor atinge sau nu obiectivul mi se pare riscat. Înțeleg ce spune doamna Inghe Gresle. Dorește să tragă un semnal de alarmă, dar de aici și până la a interpreta acest lucru ca fiind <laughs> anunțul eșecului acestor proiecte, nu cred că, cred că se exagerează, nu cred că uh, trebuie să, face, să facem așa ceva. Deci, asta și tragerea semnalului de alarmă merg în același sens, dar nu cred că trebuie să se tragă pripit concluzia că se aruncă pe geam banii contribuabililor. Doamna Mogherini, nu am nimic de adăugat pentru că sunt complet de acord. Bun, și acum dau cuvântul colegului Parnia, un minut. Doamna înalt reprezentant, știu că sunteți preocupată de situația din Sahara și știu că, având în vedere că v-am adresat întrebări de mai multe ori uh, uh, în legătură cu această voință comună a noastră, doriți să împăcați Algeria cu Marocul. Doriți uh, să mm, împăcați aceste state în ceea ce privește situația din Sahara și, uh, bineînțeles, cu toții dorim acest lucru, mai ales pentru a controla situația terorismului. Să nu uităm ce s-a întâmplat în acest weekend la Ouagadougou. Um, acest grup terorist, uh, Lola Bitun, a are reprezentanți uh, nu doar în Sahel, ci în întreaga regiune, inclusiv în regiunea Saharei. Deci, aș dori să vă întreb având în vedere că în descărcarea de gestiune din 2013 ați vorbit uh, despre taberele la Tinduf, vă întreb dacă nu ar fi posibil să beneficiem de o nouă evaluare, de un nou recensământ în aceste tabere, pentru că știu că oferiți ajutor pentru 90.000 de persoane, nu 200.000 cum s-a prevăzut. Aș dori Um, să ne dați mai multe informații și astfel să rezolvăm această situație. Doamna președinte, îl întrerupe de mai multe ori pe domnul Parniu și are cuvântul domnul Seniovski. Steniovski. Nejdřív și prață, ale musíme být tady co nejvíc konkrétní a nemáme čas. Mulțumesc. Uh, vă mulțumesc pentru pasiunea cu care uh, vă achitați de sarcina dumneavoastră, dar eu încerc să, doresc să fiu foarte concret, foarte direct, uh, din lipsă de timp, adresa dumneavoastră. Am citit raportul Curții de Conturi și am mai multe întrebări. Întâi, se spune că obiectivele nu sunt precizate, sarcinile nu sunt precizate. Am constatat și eu acest lucru în anumite misiuni când m-am întâlnit cu colaboratorii dumneavoastră. Am constatat că în anumite misiuni nu apărau deloc valorile europene. Nu se putea defini ce fac ei acolo și nu cred că e un lucru bun. În al doilea rând, în legătură cu um, procesul de angajare. De ce trebuie să aibă loc atât de multe interviuri în cadrul procesului de angajare? Apoi, aveți mulți manageri în vârstă. De ce atât de mulți în vârstă? Next on the list, colleague. Urmează acum următorul coleg. Domnul Ashworth, în ceea ce privește conformitatea, observ uh, schimbările administrative pe care le-ați făcut și aplaud uh, eforturile dumneavoastră de transparență și simplificare. Dar vreau să revenim la întrebarea uh, eficacității cheltuielilor ce, ce e foarte greu de măsurat în munca dumneavoastră, dar totuși este vital să se măsoare acest lucru. Am observat uh, colaborarea dumneavoastră cu alți comisari, dar vreau să vă rog să ne spuneți dumneavoastră cum evaluați valoarea adăugată a activității departamentului dumneavoastră. Uh, cum faceți? Fixați obiective? Fixați niște indicatori de performanță? Cum uh, evaluați valoarea adăugată? Next on the list, colegii Pirinski, please. Acum domnul, domnul Pirinski. Thank you. Uh... Mulțumesc. Două întrebări scurte. Una pornește de la întrebarea precedentă. Cum putem să evaluăm, într-adevăr, resursele uh, desfășurate și rezultatele obținute? Și aici ați menționat uh, scrisoarea președintelui Obama și aprecierea altora. Da, uh, această apreciere este una valoroasă. Uh, cum încercați să integrați într-o evaluare cuprinzătoare efectul în materie de securitate și de locuri de muncă al activității pe, și aprecierii pe care o descrieți. Și integrați activitățile Băncii Europene de Investiții, care am senzația că acum este înclinată să se implice mult mai mult în uh, acțiuni externe uh, merge peste uh, procentul de 10% pe care l-au rezervat acestui domeniu până acum. Da, și eu m-am pus singură pe, pe ordinea de zi pentru că mi-e foarte clar, domnul Preda a vorbit despre acest lucru și alți colegi, despre rapoartele uh, ambasadorilor uh, și ale persoanelor acreditate, uh, acestea nu pot fi date la o parte și să nu fie luate în serios, pentru că uh, dacă nu se întâmplă nimic, atunci uh, ambasadorii vor reacționa. Este într-adevăr un semnal de alarmă și trebuie reacționat la acesta. Șefii de delegație, da, așa cum a spus și dumneavoastră, au două pălării. Um, ei sunt cheia pentru punerea în aplicare, utilizarea fondurilor acolo. Deci ce trebuie să se întâmple? Că am văzut că multe uh, programe um, care sunt uh, partajate. Întrebarea este, există țări unde există probleme speciale, mai multe probleme decât în alte țări. Maroc, uh, Nigeria, Haiti, uh, Congo, Congo uh, sunt bani unde sunt țări către care merg bani în valoare de 6 milioane de euro. mulțumesc și am, vă dau cuvântul pentru a răspunde la toate întrebările. Da, într-adevăr, atunci când am spus că împărtășesc uh, pe deplin observațiile domnului Preda, uh, mă refeream la faptul că văd aceasta ca o creștere a capacității și posibilității noastre de a analiza situația, de a examina lucrurile. Aceasta este baza îmbunătățirii și acesta este interesul meu, transparența, îmbunătățirea pe baza evaluărilor și fără a Uh, și ne uitând faptul că un semnal de alertă timpurie poate să ne ajute să analizăm situația și să luăm uh, măsuri rapide astfel încât proiectele să meargă în direcția bună. Dar, într-adevăr, avem această complicație pe care o cunoașteți uh, foarte bine dată de faptul că proiectele sunt desfășurate din bugetul comisiei și trebuie să fie raportate de Uh, comisarii care sunt responsabili uh, din punct de vedere instituțional. E o chestiune de respect instituțional, deci sper că mă înțelegeți. Deși politic, eu uh, sigur că analizez situația și mm, iau în considerare responsabilitatea șefilor de delegație, încercând să analizez situația cât mai deschis, cât mai transparent, astfel încât să putem face îmbunătățiri. Pe de altă parte, trebuie să respect responsabilitatea instituțională formală a colegilor uh, mei. Și acest lucru cred că e o garanție pentru această comisie. Trecând la celelalte întrebări. De ce uh, sunt atât de multe interviuri pentru angajarea personalului uh, da, da, e vorba de personal. Avem o procedură îndelungată și foarte complexă. După cum știți, jurile sunt compuse din reprezentanți diferiți de la instituții diferite. În mod normal începem cu 50-60 de candidați și trebuie să ajungem la unul. Deci e o procedură de selecție Uh, astfel încât să nu trebuiască să intervievez eu 50-60 de persoane pentru fiecare post. Acest lucru nu ar fi posibil pentru toate posturile, că vă imaginați, eu oricum am multe alte sarcini de îndeplinit. Da, e și o modalitate de a ne asigura că diferitele instituții pot să aibă un cuvânt de spus, pot să examineze competențele din punctul lor de vedere la care candidatul trebuie să răspundă. Pentru că e vorba de sarcini foarte complexe pe care le vor avea de rezolvat, așa cum tocmai am discutat. Deci e important, mai ales pentru șefii de delegații, să aibă competențe, experiență, cunoștințe de diferite mecanisme uh, Um, diverse competențe de gestiune pentru diversele sarcini instituționale. Dar subliniez încă o dată ceea ce am spus mai devreme. Pentru mine e foarte important să avem nu doar un candidat bun, dar persoana potrivită la locul potrivit, pentru că un șef de delegație perfect poate să fie un șef de delegație perfect într-un loc și nu într-un alt loc. Deci nu e doar o evaluare pur tehnică. Uh, și e una, nu pot să spun politic, că uh, nu e vorba de numiri politice, dar uh, trebuie să existe și o, consider, o luare în considerare a factorilor politici, dacă profilul respectiv se potrivește activității de care e nevoie într-un anumit loc, mai ales pentru delegațiile care operează în zone critice. În ceea ce privește vârsta managerilor uh, din nivelul superior, uh, eu vreau să-i apăr acum. Sigur, dacă e de nivel uh, superior, se spune senior manager. Uh, dacă vorbești un pic de latină, senior vine de la, de la bătrân. Deci, făcând trimitere la rădăcinile mele culturale. Dar lăsând asta la o parte, e clar că e nevoie de cineva care să aibă experiență. Pe de altă parte, încerc să diferențiez cât de mult pot Uh, toate contextele, să mă uit nu doar la contextul geografic și la cel de gen, care întotdeauna sunt luate în considerare, ci și la echilibrul uh, generațional, pentru că e nevoie de acest uh, mix la toate nivelurile, nu doar la nivelul înalt de management, ci în toate pozițiile și avem un personal excelent la toate nivelurile în serviciul de acțiune externă și trebuie să recunoaștem munca excelentă pe care o fac indiferent ce vârstă au din intervenție fără microfon din sală a vorbitorului pe care interpreții nu aud. Da, e o mare diferență. Da. Dar acum, cu noua procedură de selecție, cred că, așa cum v-am spus, avem deja trei femei din șapte și o reprezentare geografică mult mai echilibrată, mult mai diferențiată decât în trecut. Deci luăm în considerare și contextul național, nu doar din punct de vedere geografic, ci și pentru că ne dorim ca toate țările, toate regiunile și uh, dimensiunea țărilor, cu toate că nu îmi place să folosesc acest uh, concept. Uh, deci nu avem nevoie, ca să vă spun foarte așa pe șleau și nediplomatic, nu vrem doar reprezentanți din țările mari. Și apoi, cum evaluăm uh, lucrurile? Există proceduri interne pentru uh, de evaluare și sunt sigură uh, colegul meu poate să vă dea detalii și pot să vă transmit tuturor, putem să vă transmitem, dacă sunteți interesați, metodele noastre interne de evaluare. Evaluarea mea personală o fac în primul rând primind feedback de la persoanele din servicii care sunt responsabile pentru gestiunea resurselor umane și, de asemenea, mențin un contact direct cu sindicatele pentru a primi informații cu privire la metodele de lucru, probleme care apar uh, la nivelul serviciului, soluții și pentru a lua pulsul, uh, pentru a vedea care este motivația Uh, staffului, în ce măsură își asumă sarcinile, funcțiile pe care le au, dar avem și proceduri de evaluare pe care vi le putem transmite în scris, în detaliu, dacă doriți. Dar, uh, sigur, evaluarea mea personală nu e una științifică, e mai degrabă mm, una de sentiment, încerc să simt cum funcționează lucrurile și acest lucru se întâmplă cel mai bine când lucrez direct cu personalul nostru, fie că e în sediu sau pe teren. Și pot să vă dau multe exemple. Pot să vă dau exemplul operațiunii militare pe care am înființat-o în Mediterană, unde am văzut că în decurs de câteva săptămâni serviciile noastre au reușit să și aducă o contribuție relevantă, au uh, creat contacte cu uh, toți partenerii din Mediterană, cu ONU și um, creând o operațiune militară foarte complexă, care este gata să înceapă în, a fost gata să înceapă în decurs de 30 de zile, ceea ce pentru mine a, a arătat foarte clar că avem o capacitate puternică. Și o altă evaluare nu este doar uh, scrisoarea sau telefonul domnului Obama, care ne-a spus cât de uh, valoroasă a fost uh, contribuția personalului nostru în negocierea aspectelor tehnice uh, Um, și în negocieri în general, dar și faptul care nu este cunoscut de mulți oameni, că faimosul uh, acord uh, cu Iranul, uh, care are peste 100 de pagini, întocmit în iulie, a fost scris în totalitate de personalul nostru. Deci putem să le evaluăm capacitatea ca fiind una impresionantă și aș putea să vă dau multe exemple. Deci aceasta este evaluarea mea personală. Nu e întotdeauna o evaluare care mă face să spun totul merge minunat. Uneori uh, văd că există și probleme, trebuie îmbunătățiri, dar uh, evaluarea generală pe care o văd în ziua mea, în munca mea de zi cu zi, este impresionantă și pot să spun calitatea, competența, dedicarea personalului nostru și în sediu și în întreaga lume sunt uh, impresionante și ar fi impresionante și pentru marile diplomații. În ceea ce privește Banca Europeană de Investiții, da, avem contacte în curs m-am întâlnit și eu cu ei pentru a explora modalități de a colabora în proiecte externe, ajustând, fiind uh, prioritățile diplomatice și cu cele financiare. Deci, da, uh, există semnale clare că am început deja colaborarea. Vă mulțumesc. A, și întrebarea privind Marocul? Da, am cer scuze. Da, uh, știți că aceasta este o chestiune mai delicată pentru că nu e vorba doar de o chestiune pur bugetară, de fapt e mai degrabă o chestiune care ține de afet, una mai degrabă politică. Deci, uh, vă rog să-mi permiteți să uh, răspund la această întrebare la AFET sau în plenară, dar nu la aici, pentru că nu este o chestiune bugetară. Da, exista și un aspect bugetar pe care l-ați discutat anul trecut, în același cadru. Da, într-adevăr, trebuie să se facă un recensământ pentru a determina mai clar numărul refugiaților și, din nou, nu e doar o chestiune de ordin bugetar și umanitar, ci una de ordin politic. Încercăm să facem față acestei situații complicate. Vă mulțumim. Mai avem uh, cinci colegi care doresc să intervină. Îmi pare foarte rău, dar cred că trebuie să plecați acum. Vreau să dau cuvântul raportorului, însă uh, vom, uh, tra- vom, vom, tra- vă vom transmite în scris întrebările. Domnule Cernețchi, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Mă bucur Mm, că am putut avea această discuție cu doamna Mogherini, doamna înalt reprezentant. Cred că această discuție a fost una foarte importantă. Doresc uh, să vă mulțumesc. Îmi pare rău că mă simt atât de rău, că vocea mea sună atât de rău. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și eu. Mult succes! Uh, și să ne revedem în curând. Uh, vă Vom transmite în scris întrebările serviciilor dumneavoastră și dacă mai aveți și alte întrebări, vă vom da termenul limită până la care ne puteți trimite întrebările. Mulțumesc! Și ne continuăm cu ordinele de zi, dragi colegi und haben auf der Tages... Ich möchte auch noch was nachholen und natürlich den Kollegen Fass... Îl avem și pe colegul de la Curtea de Conturi pentru raport, responsabil de raportul special pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Vreau să-i mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul special al Curții de Conturi despre dezvoltarea pieței energiei. Raportor este Brian Hayes. și domnul Owen reprezintă Curtea de Conturi. Îi dau mai întâi cuvântul domnului Owen. Se sting luminile, văd că. Că se face, ni se asigură un confort, dar nu, nu vrem să fim chiar atât de confortabili. Thanks Ja, so, genau. Es ist ja, ähm, es ähnelt so dem, wir wissen schon im Auszug aus Ägypten immer, Ich möchte trotzdem gleich weitermachen, weil wir brauchen. Eu insist să continuăm, pentru că avem nevoie și de lumină pentru coordonatori, de timp pentru coordonatori și iată avem și lumină din nou. Domnule Owen, aveți cuvântul. Thank you. Uh... Mulțumesc, stimată doamnă președinte, um, stimați deputați, mulțumesc mult pentru ocazia pe care mi-a oferit să vă prezint acest raport în numele Curții de Conturi. Alături de mine se află Kim Musk și Gareth Roberts, um, șeful meu de cabinet care va prezenta aceste slide-uri. Um, îmi pare rău că e prea multă lumină, sper că se vor vedea totuși. Le mulțumesc ambilor pentru, tot ce, pentru contribuția acest raport. Vreau să vă informez că am fost invitat să prezint acest uh, raport și Comisiei ITRE din acest Parlament săptămâna viitoare, joi pe 28 ianuarie. Și o voi face cu plăcere. Aproximativ 3,7 miliarde de euro au fost alocați din bugetul european pentru infrastructura în domeniul energiei în perioada 2007-2013 și încă 7,4 miliarde, deci de două ori mai mult, um, sunt prevăzute pentru, prevăzute pentru perioada 2014-2020. Securitatea furnizării cu energie este vitală pentru Europa într-o lume din ce în ce mai nesigură și pentru a obține trebuie să consolidăm piața internă a energiei și să punem în comun energia pe care o avem la dispoziție. Piața internă europeană a energiei uh, este cadrul de reglementări și infrastructură care trebuie să permită fluxul liber și fără frontiere a gazului și electricității în întreaga Uniune Europeană. Uh, pachetul legislativ cel mai recent, numit uh, cunoscut sub numele de al treilea pachet, a fost adoptat în 2009 și în 2011 Consiliul a declarat că piața internă a energiei trebuie finalizată până în 2014. Auditul nostru avea obiectivul să determine dacă punerea în aplicare a măsurilor pentru politica pieței interne a energiei și uh, investițiile europene în infrastructura pentru energie, în domeniul energiei, au putut asigura eficient obiectivele dorite. Am uh, măsurat finanțarea din 2007 încoace și ne-am concentrat pe patru regiuni, în zonele din și din jurul Estoniei, Lituanei și Suediei. Deci e vorba de planul de interconectare din zona Mării Baltice, zona BEMIP și zonele din și din jurul Bulgariei, Poloniei și Spaniei. Am, eu am fost în Estonia, Um, am văzut proiectul S-Link 2, un exemplu bun de investiții europene. Am fost în Lituania și am fost în Bulgaria. Am făcut studii de caz pe 15 exemple de proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană și auditul nostru s-a concentrat pe um, transmiterea de electricitate, transportul de gaz, um, conducte și stocaj, inclusiv terminalele de gaz lichefiat. Principalele noastre concluzii sunt Întâi, obiectivul european de finalizare a piața, pieței interne a energiei până în 2014 nu a fost atins. Rămân probleme până în aplicare a cadrului legal la nivel european. Organismele de reglementare în domeniul energiei nu sunt întotdeauna complet independente și nu au prerogativele sau resursele să-și facă treaba cum trebuie. Există diferențe mari în modul în care statele membre își organizează piețele energiei și acestea pot fi piedeci în calea dezvoltării pieței interne a energiei. De exemplu, Există, tehni, um, există reguli pentru piața energiei, reguli de interoperabilitate, dar au fost greu de finalizat. S-au făcut progrese uh, în conectarea piețelor naționale, locale și regionale din Europa, dar mai sunt multe de făcut. Piețele ongro la energie din statele membre încă sunt foarte diferite. În al doilea rând, infrastructura în domeniul energiei în Europa nu este făcută să facă față unor piețe complet integrate. Infrastructura dintr-un stat membru poate influența fluxul de energie în alt stat membru, deci fiecare țară trebuie să fie gata să devină țară de tranzit. Dar anumite interconectări nu funcționează bine din cauza restricțiilor de capacități în uh, țări de tranzit foarte importante, cum ar fi Franța, de exemplu, sau Polonia nu există o evaluare a nevoilor la nivel european pentru a oferi baza pentru a stabili prioritățile investițiilor în infrastructura de energie. Infrastructura transfrontalieră în domeniul energiei necesită cooperare între statele vecine, dar um, o parte din infrastructura existentă nu este folosită la întregul său potențial. În al treilea rând, sprijinul financiar din bugetul european a contribuit limitat la piața internă a energiei și la uh, securitatea uh, furnizării. Uh, Europa are mai multe instrumente pentru a sprijini proiectele de infrastructură în domeniul energiei, dar nici unul nu are piața internă a energiei ca obiectiv principal. Și principalul program de finanțare, cum ar fi programul european EEPR, nu a reușit să-și atingă obiectivul inițial și anume de a crea creștere economică într-o perioadă scurtă de timp. Deci, care ar fi recomandările noastre? Voi uh, prezenta doar principalele recomandări foarte rapid pentru că le aveți în raport și sunt detalii pe slide-uri. Întâi, Comisia trebuie să continue evaluarea modul în care statele membre au pus în aplicare al treilea pachet al energiei și să înceapă procedurile de nerespectare a obligațiilor împotriva statelor membre până înainte de sfârșitul 2016, deci anul acesta. În al doilea rând, statele membre trebuie să se asigure că autoritățile naționale de reglementare sunt cu adevărat independente, au suficiente resurse și nu sunt restricționate în domeniul lor de activitate. Apoi, Comisia trebuie să promoveze dezvoltarea unor mecanisme de comercializare transparente a gazului și electricității. În al patrulea rând, Comisia trebuie să um, accelereze proiect, uh, procesul de ameliorare a codului rețelelor de electricitate până la sfârșitul 2016. În al cincilea rând, pentru electricitate, Comisia trebuie să stabilească obiective de interconectare în domeniul electricității în funcție de nevoile piețelor uh, și nu um, capacități producție fixe naționale. Iar pentru gaz trebuie să evalueze modelele actuale și având în vedere incertitudinea um, cererii, uh, trebuie să se gândească la alternative la construcția de conducte cum ar fi uh, terminaluri de gaz lichefiat care ar putea uh, fi folosite de una sau mai multe piețe naționale. Apoi, Comisia trebuie să identifice um, uh, infrastructură uh, pentru um, la nivel de tra transfrontalier care nu este folosită la întregul său potențial. În al șaptelea rând, Comisia trebuie să pregătească o uh, evaluare a nevoilor de infrastructură, inclusiv să facă um, modele pentru piețele energiei cu proiecții de cerere um, la Comisie sau la ACER având în vedere că a subestimat cererea de gaz sau a supraestimat cererea de gaz în Uniunea Europeană. Comisia trebuie să facă uh, propuneri în legătură cu deciziile sale de a selecta proiectele de infrastructură pentru finanțare în funcție de buna funcționare sau care să condiționeze buna funcționare pieței energiei în statele uh, membre vizate. Ne bucurăm că Comisia a acceptat majoritatea recomandărilor noastre, dar notăm că nu a acceptat ultima recomandare în legătură cu condiționalitatea pentru finanțarea proiectelor. Vă mulțumesc pentru atenție și voi răspunde cu plăcere la întrebări. Mulțumim pentru acest raport interesant și foarte important care bineînțeles, vizează direct activitatea Comisiei. Brian Hayes este raportorul nostru. Te rugăm să prezinți documentul de lucru. Thank you very much indeed, Jefferson, and firstly, Mulțumesc, doamnă președinte. And his team from the court, and thank him for his presentation. Mulțumesc uh, pentru prezentarea Curții de Conturi și pentru raportul făcut de Curtea de Conturi. Eu cred că este un raport foarte, foarte important, doamnă președinte. Referitor la ultima chestiune a condiționalității și cum cheltuielile sunt legate de acele state care au capacitatea și voința de a transmite energia către alte state și de a face o uniune energetică. Este un element crucial Comisia trebuie să răspundă public acestei ultime observații, fiindcă, din perspectiva auditului, e important să vedem de ce cheltuim bani pe proiecte în țări care ori n-au capacitatea să facă, să realizeze uniunea energie, energetică, um, ori n-au voința să facă asta. Cele trei politici prioritare au fost 1 piața digitală, 2. Uniunea pieței de capital și 3. Uniunea energetică. Așa ne-a spus-o Juncker la început. Avem o situație în care o prioritate cheie a Comisiei, cu care eu sunt perfect de acord, nu a fost implementată. Nu există infrastructură și angajamente de cheltuială de cealaltă parte, mai ales în situația în care capacitatea Uh, plină a Uniunii Energetice nu poate fi atinsă. Comisia trebuie să parvină în fața comisiei noastre și să ne răspundă. În ultimul cadru financiar multianual, 2007-2013, cheltuielile erau de 3,7 miliarde. În acest cadru financiar multianual, între 2014-2020, Vorbim despre o cheltuială de 7,4 miliarde de euro. Deci, cheltuielile s-au dublat la acest capitol. Auditul făcut de curte este la momentul potrivit și spune foarte clar ce se întâmplă în plan politic. Un obiectiv prioritar al Uniunii, și anume până 2014 să avem o Uniune energetică, n-a fost atins – E calea diplomatică de a spune că am eșuat lamentabil. Eu cred că trebuie să arătăm care sunt acele domenii de îmbunătățit. Eu nu o să repet acum toate recomandările făcute de domnul Owen și de curte, dar sunt perfect de acord cu acestea în ansamblul lor. Sunt niște recomandări care nu doar ne vor ajuta să îmbunătățim nevoia pentru o uniune energetică, dar ar îmbunătăți și gradul în care și, și vor îmbunătăți și um, eficiența cheltuielii ban, banilor. Și câteva observații personale, trei la număr. În primul rând, dacă ne dorim cu adevărat o piață energetică funcțională, reformele la nivelul statelor membre individuale trebuie să fie pe primul loc. Și noi știm că implementarea celui de-al treilea pachet energetic n-a fost finalizată, așa cum spunea și domnul Owen. Deci, ca politicieni, este important să spunem foarte clar și Comisiei și statelor membre că nici nu are rost să vorbim despre un al patrulea pachet energetic sau de un nou set de propuneri legislative până ce nu ne asigurăm că pachetul existent este implementat și operațional. Mai sunt multe de făcut. Comisia trebuie să fie fruntașă și să uh, treacă la fapte, să um, uh, lanseze proceduri de încălcare obligațiilor față de statele membre în cazul în care implementarea trenează și cer Comisiei să reacționeze la această chestiune. În al doilea rând, e vorba de adoptarea unor coduri de rețea. Un standard comun tehnic care să asigură fluxul liber de energie la, în punctele transfrontaliere. Dacă ar fi fost implementate aceste coduri, atunci s-ar putea crea condiții, s-ar fi putut crea condițiile necesare uh, pentru a avea o piață uh, unică a energiei. Un acord cu privire la stabilirea acestor coduri poate fi greu, însă fără un standard de norme, cum putem opera, opera la nivelul pieței unice europene? Mai sunt foarte multe de făcut și la acest capitol. Iar pentru gaz, 4 din 5 coduri au fost uh, aprobate, dar la electricitate niciunul din cele 11 coduri n-au fost aprobate. Și doar 5 din cele 9 coduri sunt acum în procedura de aprobare. Și în al treilea și în ultimul rând, Comisia trebuie să aloce resurse sporite și prerogative sporite agențiilor care veghează la cooperarea între autoritățile de reglementare a uh, consumului de energie pentru a monitoriza eficient piețele energetice din Uniunea Europeană. Așa că eu cred că raportul a venit la momentul oportun și este important pentru că, la urma urmei, Comisia trebuie să își prioritizeze activitatea în acest mandat, iar din perspectiva cheltuielilor, din perspectiva de audit, trebuie să punem câteva întrebări fundamentale uh, despre cum au fost cheltuiți banii până acum în aceste împrejurări, având în vedere că piața unică energetică nu poate funcționa. E o chestiune fundamentală pentru comisie, pentru comisia noastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult. Sunt întrebări foarte importante pentru că și eu cred că buna funcționare a pieței energetice este o chestiune cheie pentru viitorul Uniunii Europene. Domnul Poș are cuvântul. Um, thank you, Chair. Good morning, colleagues. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața, dragi colegi. Ca membru al ITRE am urmărit îndeaproape această discuție. Sunt fost uh, raportor din umbră pentru siguranța energetică, uh, raportul de anul trecut, și cred că raportul Curții de Conturi sublinează toate punctele importante, iar poziția Parlamentului se reflectă foarte bine în acest text. Vreau să-l susțin pe domnul raportor când cere Comisiei Europene să aloce resurse financiar, financiare sporite agențiilor de cooperare pentru reglementare energetică. Această agenție va juca un rol crucial în cele ce urmează, având în vedere procesul de dezvoltare a unei piețe interne în următoarea decadă. Sunt câteva subiecte importante identificate de Curtea de Conturi, dar omise de raportor. Adică, prețul uh, de vânzare al energiei nu este unul convergent între statele membre. Diferențele de preț variază foarte mult între statele Uniunii Europene, chiar și între statele învecinate. Și raportul Curții de Conturi, pe bună dreptate, sublinează diferitele forme de contract și diferitele, forme de, um, diferitele formule de practică la nivelul operatorilor energetici. Sunt multe state care sunt în urmă. Uniunea Europeană a întreprins prima acțiune reală când e vorba de conectarea acelor insule energetice, insule izolate energetic și aducerea acestora mai aproape de piață cu noile puncte de interconectare la gaz între Polonia și Lituania, de exemplu. Sunt proiecte cheie pentru siguranța energetică viitoare, ar trebui să fie o prioritate în schemele viitoare de finanțare. Și la final, o întrebare către Comisie. E vorba de infrastructură. Între multe state membre nu există o infrastructură potrivită pentru o piață unică energetică. Uniunea Europeană trebuie să facă o evaluare ca să își dea seama unde e nevoie de prioritizare a investițiilor în infrastructura energetică. Trebuie să creăm puncte transfrontaliere de uh, conectare energetică. Și întrebarea este ce are în vedere Comisia în acest context în uh, anul acesta și anul viitor auf der Redner. Kollege Pirinski. Domnul Pirinski. Uh, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare. The energy strategy that was put... Un aspect foarte important din strategia energetică a Comisiei se referă la importanța rețelelor subregionale energetice, care practic se încadrează în uh, sistemul energetic al Uniunii. Nu știu, s-a acordat suficientă atenție sud-estului Europei? Ați menționat uh, Bulgaria, Lituania. E vorba așadar de perspectiva subregională, de nevoile la nivel subregional. Pentru că Chiar ați spus, n-a existat o evaluare exhaustivă a nevoilor de la nivelul Uniunii, nevoi energetice. Credeți că ar trebui investiți bani în așa fel încât să facem o evaluare exhaustivă care să ilustreze foarte clar uh, avantajele multilateralizării nevoilor din uh, regiunea de sud-est a Uniunii Europene, pentru că acum există mai multe strategii semirelevante naționale pentru energie, însă, iată că lipsește o evaluare a acțiunilor multilaterale cu avantajele acestora și poate că avantajele unei acțiuni multilaterale le-ar depăși pe uh, cele naționale. Deci am putea face asta înainte să avem în vedere o Uniune Energetică Europeană. Mă interesează dacă ați analizat, de exemplu, avantajele Bulgariei la acest capitol, mai ales în ceea ce privește furnizarea de gaz. Există mai multe conducte sub formă de inel care, uh, înco- care fac înconjurul țării și există posibilitatea de a redistribui fluxurile de gaz foarte optim din punct de vedere energetic cu garantarea sigura- securității energetice. Colegii Savama, bitte. Domnul Sarvama. Thank you, Madam Chair. Uh, yes, I'm maybe... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Risc să repet ceea ce s-a spus deja. Da, este vorba despre construirea, formarea unei piețe pe deplin funcționale din punct de vedere energetic. Curtea de conturi a făcut o ultimă recomandare foarte relevantă și atunci întrebarea mea este de ce Comisia nu vrea să facă asta? Și dacă chiar nu vrea, vreau frumos, ajutați-mă să înțeleg. E un aspect fundamental. Ich habe mich selbst auch auf die Rednerliste gesetzt und möchte da... Da, și eu doresc să uh, pun o întrebare care se leagă de acest subiect. Atunci când am citit recomandările, m-am gândit că suntem în uh, domeniul satirei realiste. Pentru că recomandarea numărul 1 Bun, Comisia poate să inițieze inclusiv uh, proceduri de încălcare a tratatelor fiecare începător știe că există această posibilitate. De ce nu, posi- de ce nu folosește Comisia această, uh, acest instrument? Pentru că este o chestiune gravă aici și um, cu cât uh, este mai hotărâtă acțiunea Comisiei, cu atât mai uh, bune pot să fie rezultatele după aceea. E frumos din partea Curții de Conturi că îi aduce aminte Comisiei care acest drept, dar mă întreb de, de, ce mai e, de ce e necesară o astfel de recomandare? Asta e prima întrebare. Cea de-a doua? Sunt mai multe programe energetice eșuate, uh, avem uh, proiecte în valoare de 24 de milioane de euro care nu au uh, ajuns la bun sfârșit gazoductul Nabucco, proiectul din România pentru transportul de gaz, care merge împotriva curentului vreau să întreb um, ce fel, care este situația acestor proiecte, câte cereri de recuperare a fondurilor s-au făcut, care este planul pentru a recupera acești bani. Apoi a doua întrebare. Știm că se pregătesc acum, bun, există nouă fonduri, nouă, noi instrumente, fondul EFSI, uh, fondul de investiții strategice, Uh, și mi se pare că, bun, vin uh, investiții, dar pentru noi e foarte greu să ne dăm seama unde au rămas câți bani. Și vreau să știu pentru uh, ce fel de planuri există de viitoare proiecte în domeniul energiei, ar fi foarte bine dacă am reușit să primim cumva o, o imagine de ansamblu pentru că trebuie să urmărim uh, lucrurile în continuare. Vreau să dau cuvântul comisiei și apoi sigur domnului Owen din partea curții de conturi. Cui pot să dau cuvântul? Pentru că nu v am aici pe lista vorbitorilor. Mulțumesc. Dragă doamnă Gresla, Dite Boșia, sunt director pentru piața energie. Domnule Owen, domnule Hayes, stimați uh, eurodeputați, membrii acestei comisii, mulțumesc pentru că dați ocaziei, ocazia comisiei de a reacționa și cu privire la recomandările raportului Curții de Conturi și la recomandările comisiei dumneavoastră transmise de domnul Hayes ca raportor. Salutăm inițiativa Curții de Conturi de a analiza aceste aspecte și noi împărtășim într-o mare măsură constatările și majoritatea recomandărilor. Sigur că a trecut uh, destul de mult timp și multe chestiuni care au fost menționate în raport și în recomandări au fost deja remediate, au fost uh, inițiate uh, și sunt în curs. Deci vreau să foarte succint pe acest subiect și apoi eu să mă concentrez pe ultimul punct. Prima chestiune a fost um, îndeplinirea sau completarea pieței interne a energiei. S-a menționat termenul 2014 de către uh, curte. Să fim foarte precauți pentru că acest termen a fost unul politic, nu se baza pe o analiză solidă. Finalizarea pieței uh, energiei uh, este o chestiune foarte complexă și greoaie și așa cum raportorul acestei comisii subliniază pe, bună, pe bună dreptate, nu a fost nu e o chestiune pe care Comisia sau instituțiile europene să poată să o facă ele însele. E nevoie de colaborarea statelor membre, de uh, bunăvoința acestora. Dar, în ceea ce privește recomandarea că ar trebui să facem mai mult uh, la Comisie pentru a obliga statele membre să pună în aplicare cel de-al treilea pachet al energiei, pot să vă spun că am examinat toate cele 28 de legislații în domeniul energiei în ceea ce privește punerea în aplicare a celui de-al treilea pachet al energiei. Am finalizat această muncă la sfârșitul uh, toamnei trecute și toate, toate statele membre uh, toate procedurile de încălcare pentru statele membre au fost deja inițiate. Ele sunt în stadii diferite, uh, unii doar în stadiul pilot, uh, altele în stadiul uh, scrisoar, scrisorii pentru aviz motivat și se vor derula în continuare. În orice caz, Comisia a evaluat toate cele 28 de legislații și uh, a luat măsuri. Mă bucur că domnul raportor Hayes a spus că nu are rost să discutăm despre cel de-al patrulea pachet atâta vreme cât nu s-a pus în aplicare în mod corect cel de-al treilea pachet și avem o bază comună solidă um, pe baza căruia să putem dezvolta în continuare piața energiei. Împărtășesc cu dumneavoastră această opinie. Aceasta este linia domnului comisar Caniete. Apoi, v-ați referit la codurile de rețea, domnul Hayes a spus pe bună dreptate că uh, în uh, domeniul gazelor uh, există un cod foarte bun privind tarifele. Acum trecem la evaluarea de impact și vom transmite acest uh, cod în martie procedurii de comitologie și apoi toate codurile vor fi uh, acolo. Apoi, în domeniul electricității am avut deja rezultate. În 2014 am finalizat uh, nu doar 4, ci 5 coduri și am concentrat 3 coduri într-unul singur. Singur e vorba de coduri privind sistemele de operare. Acest uh, cod se găsește deja în procedura de comitologie și va fi adoptat cel mai probabil în aprilie. Ce a rămas? Au rămas două coduri privind echilibrarea și situațiile de urgență, acestea au fost uh, lăsate um, la sfârșit în mod intenționat pentru că ele se găsesc în centrul uh, noi inițiative uh, pentru piețele electricității și a noului regulament pe care vom propune cu privire la asigurarea uh, aprovizionării cu electricitate. Îl vom propune până la sfârșitul acestui an. Deci trebuie să aliniem, sigur, aceste proceduri cu uh, legislația. A doua chestiune menționată a fost o mai bună țintire a planificării către piața energiei. Și acest lucru este adevărat. Cred că s-a și întrebat cum putem să prioritizăm mai bine. Cred că domnul Poha a întrebat acest lucru. Uh, cum se poate prioritiza planificarea infrastructurii. Încercăm deja în cadrul juridic actual, regulamentul TEN-E, Există un plan de dezvoltare pentru rețelele energetice transeuropene, TEN-E. Încercăm să să fixăm priorități. În momentul de față selectăm proiecte prioritare care vor fi apoi monitorizate în grupuri la nivel înalt special create pentru aceasta. Uh, analizăm uh, posibile obstacole de reglementare, politice sau de finanțare, încercând să accelerăm desfășurarea acestor proiecte. Dar eu personal uh, Uh, și aici răspund la ce am fost întrebat, ce veți face în 2017. Cred că pe baza recomandării Curții de Conturi e interesant să analizăm dacă nu ar trebui cumva în procesul PSI să încercăm să vedem două categorii uh, de programe sau de instrumente, uh, unele care sunt necesare pentru finalizarea pieței energiei și celelalte. Cred că acest lucru ne-ar ajuta atunci când încercăm să propunem și să accelerăm punerea în aplicare a acestor proiecte. Uneori punerea în aplicare este o problemă. Și apoi, în ceea ce privește susținerea financiară, aici, e adevărat, avem diverse mecanisme de susținere, avem uh, facilitatea conectare Europei, avem fondurile structurale, care și ele joacă un rol important uh, pentru infrastructura energetică. Avem uh, acum și fondul EFSI uh, gestionat de BEI cu instrumente financiare, apoi programul Orizont 2020 și doamna Gresle cu mare bucurie vă oferă o perspectivă de ansamblu completă um, a calendarelor uh, pe toate aceste instrumente. Pot să vă spun, uh, pentru că eu sunt responsabil pentru facilitatea conectarea Europei, să nu uităm un lucru. Aceste proiecte de infrastructură care sunt indispensabile pentru piața internă a energiei nu vor fi finanțate prin uh, finanțare europeană oricum. Noi spunem întotdeauna că ele ar trebui să fie finanțate de către promotori și a trebuit să fie finanțate și prin tarifele aplicate acestor infrastructuri. De exemplu, e scris în lege că facilitatea Europei, conectarea Europei poate să fie uh, o sursă de finanțare doar de ultimă instanță atunci când există o lacună de finanțare pentru că un proiect specific încă nu este viabil comercial 100%, dar joacă un rol uh, important privind asigurarea provizionării care nu poate fi acoperită de piață. Și aici, sigur că finanțarea europeană e necesară pentru a, pentru a lansa proiectul respectiv. Și asta facem. Și săptămâna aceasta chiar am luat o decizie pentru cea de-a doua cerere de propunere 2015. Am alocat 219 milioane de euro pentru aceste proiecte. Și înainte să trec la întrebarea specifică a doamnei președinte. Curtea de conturi cu susținerea domnului Sarvama și domnului domnul Hayes um, menționează condiționalitatea. La prima vedere, totul pare foarte bine, ca un instrument uh, puternic, bun pentru a obliga statele membre să facă mai multe, să pună în aplicare mai bine normele energetice. Dar, și aici e problema noastră, ce uitați dumneavoastră este faptul că vorbim despre proiecte transfrontaliere, deci sunt întotdeauna două părți. Asta e una. În al doilea rând, aceste proiecte nu sunt proiectele statelor membre, sunt proiecte desfășurate de companii de ambele părți ale frontierei de operatorilor de sisteme de transmisie, dar pot să fie operatori privați. Și ce facem dacă introducem condiționalitate în acest sistem? Să presupunem că pe de o parte ai un stat membru eminent care a pus în aplicare toate normele și în cealaltă parte a frontierei nu-i deloc așa. Și uh, proiectul este vital pentru finalizarea pieței energetice. Uh, care este rezultatul unei astfel de condiționalități? Nu putem să desfășurăm acest proiect până când statele membre care poate încă nici nu, nici nu vor, de fapt, și trebuie să așteptăm finalizarea procedurii de încălcare pentru a forța statele membre să uh, intre în conformitate. Deci acest proiect va fi amânat la nesfârșit, poate ani de zile. Și cum putem să pedepsim noi o companie privată pentru uh, un eșec uh, al uh, statului membru uh, de cealaltă, care e de cealaltă parte a frontierei. Cum putem să facem așa ceva? Comisia, noi considerăm că nu e abordarea cea bună, este un instrument periculos, nu poate fi pus în aplicare, vom avea foarte multe probleme și nu ne va rezolva problemele. Ce ne va rezolva problemele este, așa cum spuneam, prioritizarea acelor proiecte pe care de care avem nevoie pentru finalizarea pieței energetice, um, înființarea de grupuri la nivel înalt și coordonând activitatea din partea Comisiei prin toate elementele de reglementare, de finanțare și, dacă e necesar, uh, sigur, îndepărtând uh, rezistența politică. Acestea sunt elementele pe care le considerăm necesare și acestea, de aceea, pentru trei domenii critice, dintre care două au fost menționate, Europa de Sud-Est, foarte importantă, sunt de acord. Am creat așa numitul grup SES CCE, grupul de conectivitate pentru Europa Centrală și de Est și am identificat nouă uh, proiecte care trec prin acest proces. Și ați menționat și Bulgaria. Eu sunt președinte, împreună cu vicepreședintele domnul Doncev, un grup de lucru al Comisiei cu Bulgaria pentru a analiza uh, posibilitățile unui hub regional uh, de gaz la Varna și luni vom avea chiar o întâlnire să discutăm despre infrastructură. Există și grupul uh, BEMI, care a fost menționat, are foarte bune practici și rezultate și va avea rezultate și pe viitor și s-a menționat și Franța, care are reticențe, nu vrea să se conecteze cu alții. Am înființat un grup la nivel înalt și pentru conectarea peninsulei iberice cu Franța și am identificat uh, acolo domeniu, proiecte în domeniul gazului și uh, electricității. Deci deja ne ocupăm de toate aceste lucruri. Apoi, doamnă Gresle, ați întrebat mai specific. E adevărat că au fost multe proiecte care nu au fost duse la bun sfârșit. Uh, dar s-au dat banii. Toți banii care au fost uh, dați uh, au fost uh, uh ceruți, deci s-au emis uh, cereri de recuperare sau au fost recuperați. Uh, deci unii deja i-am primit, restul banilor urmează să vină, pot să vă dau statisticile înscris, cred că 4 sau 5 dintre ele sunt încă în curs. Știu că anul trecut am finalizat uh, toate aceste proiecte. Și cu aceasta cred că am răspuns la întrebări. În general, încă o dată, Comisia salută călduros faptul că această comisie și Curtea de Conturi analizează situația, dar cred că ceea ce este necesar este fie, să spunem, uh, că trebuie să fim mai activi, mai, să avem o abordare mai pragmatică privind proiectele, atunci trebuie să schimbăm cadrul sau vedem ce putem să facem în cadrul actual și acolo, din experiența noastră, din experiența mea din ultimii ani, singura modalitate de a merge înainte este să ai o abordare foarte pragmatică, să existe o orientare, grupuri care să monitorizeze situația, discuție în curs și asistență acordată statelor membre din regiunile vulnerabile pentru a trece peste obstacole, pentru că adesea obstacolele sunt create la nivel național și există o lipsă de voință de a schimba lucrurile și aici trebuie să vedem cum putem să motivăm mai bine aceste state membre pentru a-și face partea lor pentru finalizarea pieței energiei. Dar uh, eu nu aș uh, spune că situația este atât de sumbră. Piața internă a energiei progresează, puteți întotdeauna să cereți o viteză mai mare, dar suntem uh, în grafic, aș spune, suntem pe drumul cel bun și veți vedea, 2016 este anul rezultatelor și vom avea rezultate deja 60% din ceea ce am spus că se va face în Uniunea Energetică. Mulțumesc! Mulțumesc. Astăzi este ziua sarcinilor grele. Domnule Owen, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc tuturor uh, deputaților pentru întrebări și comisiei pentru răspunsurile sale. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului Hayes, un excelent raportor uh, cu care am cooperat foarte bine și mulțumesc pentru sprijinul uh, acordat tuturor recomandărilor noastre. Apoi, Domnul Poș a întrebat uh, dacă AISA are nevoie de mai mult uh, sprijin, cu siguranță. Am fost la Ljubljana și rolul acestei agenții este important și va fi important pe viitor. Noi am subliniat faptul că are nevoie de prerogativele necesare pentru a obține informațiile de care are nevoie pentru a-și face bine treaba și am văzut că recomandările domnului Heisen au mers și mai departe în ceea ce privește resursele și sunt de acord, dar nu este Um, în sarcina uh, curții de conturi să facă lobby pentru ca aceste organizații să primească mai multe resurse. Apoi, domnule Pirinski, într-adevăr, ne bucurăm de faptul că începe să existe uh, o coerență în zona din sud-estul Europei. Așa cum am spus, am studiat situația din uh, Bulgaria și din jurul acestei țări. Um, mă bucur că există o logică de grup în regiune și Sper că peste câțiva ani va exista un model de calitate um, care să apară aici. Apoi, în raport um, ați atras semnalul de alarmă în legătură cu anumite lucruri. În Bulgaria se înțelege acest lucru, dar este clar că doriți să investiți acolo unde s-au făcut schimbări pe piață. Și în acest context e un lucru foarte bun, dar înțeleg că piața din Bulgaria a început să funcționeze ieri. Ehm, deci există deja Uh, o evoluție spre tranzacții bazate pe piață și aceasta este o premiză pentru că apoi să fie posibile și alte lucruri și aici mă refer la condiționalitate. În al doilea rând, da, avem nevoie de o evaluare strategică a nevoilor pentru că fondurile europene uh, sunt limitate și dorim ca fiecare euro să fie uh, cheltuit chipzuit în, uh, în diferitele regiuni și poate că unele mesaje vor fi dure, deci uh, pregătiți-vă uh, dar e clar că trebuie să fim um, conștienți că dacă investim în noi conducte, în uh, momentul în care există deja conducte, deci să facem altă conductă lângă una existentă care nu este folosită la întreaga sa capacitate, nu e foarte logic. Deci rolul funcționarului public este ca întâi să se asigure că se folosește întreaga capacitate, capacitatea conductei actuale, chiar dacă este um, ocupată de un contract pe termen lung cu o companie cu care se lucrează destul de greu. Trebuie să gestionăm, deci, mai întâi bine ce avem deja ca infrastructură și aici apar semne de întrebări în legătură cu anumite proiecte din regiune. Domnule Savama, vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră necondiționat în legătură cu argumentul meu legat de condiționalitate. Vă las să vă trageți concluziile proprii legătură cu răspunsul Comisiei. Eu subliniez doar faptul că pentru a obține bani din Fondul Social European trebuie să existe un pro proiect de interes comun adoptat de statele membre. Deci există marjă de manevră aici. Știm că sunt dificultăți, știm că condiționalitatea se aplică în, la multe aspecte din buget, această comisie știe bine acest lucru și sper că în timp comisia se va mai gândi la această recomandare pentru că este încă valabilă. Doamnă Gresle, vă mulțumesc că ați um, subliniat anumite lucruri. Recomandarea 1 și anume aceea de a se lansa procedurile de nerespectare a obligațiilor este serioasă. Din câte am înțeles eu, în decembrie um, se lansaseră 10 proceduri și se trimiseseră 13 scrisori um, pilot. Uh, o scrisoare pilot nu este considerată o procedură de nerespectare a obligațiilor. Deci n-am înțeles foarte bine răspunsul pe care l-am primit. Eu cred că trebuie să se ia decizii în legătură cu aceste scrisori, dacă e nevoie, și să se inițieze noi proceduri de nerespectare a obligațiilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru un raport foarte interesant. Mai sunt multe state membre care ar fi meritat o atenție uh, uh, îndeaproape, să vă simțiți încurajați. Mă bucur de pe acum uh, să primesc noile informații, nu mai sunt alte intervenții, deci uh, sesiunea publică este închisă, avem reuniunea coordonatorilor și ar fi important și frumos dacă ați reuși cât mai repede și cât mai uh, să ieșiți din sală cât mai repede și cât mai în liniște. Mulțumesc, închidem reuniunea.